Euh, domnilor și domnilor, dragi colegi, uh, am plăcerea deosebită de a-l saluta, să spunem, Bogan, ministrul sloven al afacerilor externe, care a venit alături de noi pentru a se referi la acțiunile Fondului uh, <clears throat> Internațional pentru Eliminarea Minelor și Asistență pentru Victime din partea Guvernului Sloven. E un subiect important. Unii dintre membrii noștri menționează cu regularitate acest subiect și e de o importanță deosebită într-o regiune care, în materie de politică de securitate și apărare comună, este fundamentală pentru Uniunea Europeană, regiunea Balcanilor Occidentale în special. Din nou, se pare că e o problemă tehnică cu interpretarea. Problem de natură tehnică. E o problemă tehnică. <laughs> Vous êtes tous parfait francophone, non dar vorbiți cu toții franceza la perfecție, nu-i așa? Spune vorbitorul. quest ah, Sloven a intrat pe canalul de engleză. E o evoluție interesantă. Oui, c'est bon? Ok. S-a rezolvat. Bien, ce fonds international pour le... Acest fond internațional de sprijin pentru deminare și asistență acordată victimelor uh, și uh, domnul Zbogar uh, subiect de importanță deosebită în Balcanii Occidentali, zonă fundamentală pentru PESC. În această zonă s-au derulat primele misiuni de politică externă și de apărare comună și există în continuare în Kosovo și în Bosnia-Herzegovina domnul Jbog ar fi ministrul afacerilor externe. L-am invitat și pe colegul Pașcu, vicepreședinte al Comisiei de Externe, să coprezideze această întâlnire, evident uh, concentrându-ne pe aceste acțiuni de deminare, dar subiectul poate să fie extins. Domnul Șbogar este dispus, de fapt, să reîncadreze într-un uh, context mai larg al poliției externe slovene în această regiune. Avem la dispoziție o oră. Vom avea o prezentare introductivă și apoi o dezbatere. Dacă domnul Pașcu dorește să intervină în introducere. Only to welcome the minister and to look... Doar pentru a ura bun venit domnului ministru și ne spune că abia aștept să lucrăm împreună. Mulțumesc, eh, cu speranța că problemele tehnice de canal și interpretare s-au rezolvat, îi dăm cuvântul domnului ministru. Lep pozdrav poslankam eh, in poslancem, eh, gospe in gospodje. Eh, hvala lepa. Bună ziua, vă salut, stimați membri ai Parlamentului și doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să iau cuvântul astăzi. vă voi vorbi despre Fondul Internațional de Sprijin pentru Deminare și Asistență acordată victimelor, min, victimelor minelor, un fond creat de Slovenia care se ocupă de deminare, mine și asistență pentru victime. Dar mă voi referi la aceste aspecte mai târziu. În prezentarea mea voi încerca să realizez două lucruri. În primul rând, să explic uh, gândirea din spatele politicii externe slovene și, de asemenea, să prezint modul în care acest fond internațional s-a născut practic din această gândire. Politica noastră externă încă este în plină elaborare. Acest fond, ITF, cum îl vom numi de acum încolo, este un proiect deja bine a, închegat Sigur, noi facem mult mai mult decât, doa, decât acest ITF. Voi încerca să explic trei concepte, trei serii de adjective care ar putea descrie politica externă slovenă. Le voi explica și apoi vă voi arăta cum activitățile ITF-urilor reflectă aceste activități. Încercăm să fim, să dăm dovadă de etică, să fim regionali și globali, ambițioși și relevanți. Și am să trec acum prin fiecare. În primul rând, dacă vorbim de principialitate și etică în politica externă, încercăm să fim un partener credibil în relațiile internaționale, respectând anumite valori și principii, cum ar fi drepturile omului, solidaritatea socială și dezvoltarea durabilă. Acestea ar fi principiile călăuzitoare, principiile fundamentale pe care se bazează acțiunea noastră de politică externă. Dar cum se regăsește ITF-ul în acest tablou? Minele și resturile explozive ale războiului au consecințe grave, umane și economice. Prezintă probleme pentru refugiați, previn reconstrucția și previn stabilizarea țărilor respective. De la adoptarea Convenției de la Ottawa, Uniunea Europeană a făcut o contribuție semnificativă la eliminarea minelor și a impactului lor negativ. Uniunea Europeană este principalul contributor la aceste acțiuni peste tot în lume. Pentru a asigura reconstrucția Bosniei și Herțegovinei, ITF-ul a fost creat de guvernul sloven în luna martie anului 1998. Asta chiar înainte ca Slovenia să ratifice convenția de la Ottawa. În cursul timpului, ITF-ul și-a extins activitățile, în toate țările din regiune, care sunt evident afectate de mine, cam toate din Balcani, și desfășoară activități și în afara acestei regiuni. Revenind la principialitate și etică. Aș dori de asemenea să vă spun că tot aici se înscriu și pozițiile pe care le-am abordat în legătură cu drepturile omului și în Consiliul pentru Drepturile Omului. De exemplu, când a fost vorba de Orientul Mijlociu, când a fost vorba de poziția noastră cu privire la incidentul din Gaza, incidentul flotilei uh, din Gaza și, de asemenea, celelalte poziții pe care le luăm în relație cu problema palestiniană și cu nevoia unei voci europene mai ferme în problema palestiniană, mai ales în acest an – când ar trebui să se treacă la ultima etapă în direcția constituirii unui stat palestinian. În politica noastră externă, noi ne concentrăm asupra acestei problematici a drepturilor omului, când e vorba de protejarea copiilor și a femeilor, de exemplu, în zonele de conflict. Și vă voi explica mai târziu, mai în detaliu, proiectul pentru Gaza pe care îl desfășoară ITF-ul și aș dori să menționez aici și alte activități cu privire la Darfur, de exemplu, președintele nostru cu ani în urmă încă a demarat o serie de inițiative cu privire la Darfur și continuăm să fim activi din acest punct de vedere. Al doilea set de termen pe care am menționat la început era regional și global. Politica noastră externă este atât regională cât și globală. prin regional înțelegem Balcanii de vest. Slovenia sprijină integrarea euroatlantică a statelor din regiune, a tuturor statelor din regiune, din Balcanii Occidentali, și contribuim uh, în acest sens pe plan politic, economic, dar și militar și vom continua să facem acest lucru. Menționez aici semnarea și ratificarea acordului dintre Slovenia și Croația, un acord privind frontierele care a intrat în vigoare în noiembrie anul trecut și care va fi pus în aplicare odată ce Croația semnează tratatul de aderare. A fost un pas important în direcția colaborării regionale și tot Slovenia și Croația au demarat o inițiativă regională menită să aducă la oaltă țările din regiune într-o colaborare mai strânsă. De asemenea, suntem prezenți și în anumite misiuni civile sau polițienești, EULEX, Altea, și participăm la CAFOR, un contingent militar semnificativ. împreună cu Parlamentul European, cred că putem saluta liberalizarea regimului vizelor în Balcanii Occidental. Procesul a încheiat anul trecut și Slovenia a fost unul dintre principalii sprijinitori ai acestei idei de liberalizare a vizelor pentru cetățenii din Balcanii Occidentali vrut să ne asigurăm că oamenii, într-adevăr, pot să circule liber în Europa, așa cum puteau să facă acum 20 de ani. Experiența acestei liberalizări a regimului vizelor ne-a subliniat importanța libertății, libertă, liberei circulație a persoanelor. Asta mai ales pentru tinerii care sunt viitorul acestei regiuni. Perspectiva europeană reprezintă principal motiv care ne face să progresăm și să avansăm pe calea reformelor. Această perspectivă europeană este motorul reformelor în Balcanii Occident- eh, Occidentali. Așa s-a întâmplat și cu noi pe vremea când eram un stat candidat. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să continue să ofere o perspectivă europeană credibilă a acestor țări dar la rândul lor aceste țări trebuie să-și aducă propria contribuție. La nivelul Uniunii Europeană, mai ales în acest an, trebuie să avem un program clar cu dezideratele pe care le urmărim în regiune. Sunt câteva țări acolo, există câteva etape de aderare care sunt în etape diferite în procesul de aderare. Sperăm că prietenii din Croația vor semna tratat de aderare în acest an, însă există alte state care se află pe alte trepte. Am putea discerne eventual două grupuri. Avem un grup de țări care fac progrese și se îndreaptă spre integrarea europeană, Macedonia, așteaptă să demareze negocierile. Avem Muntenegrul, țară candidată. Și așteaptă și o dată fermă undeva pe la finele anului. Serbia, de asemenea, urmează să înainteze chestionarul și, credem noi, va putea progresa rapid spre integrarea europeană. Acesta ar fi un, un grup de țări despre care sperăm că vor începe negocierile de aderare spre finele anului, sau cel puțin vor avea o dată fermă de demarare a negocierilor, dar avem și un al doilea grup în care regăsim Albania, care și-a înaintat o cerere în acest sens și așteaptă să devină țară candidată. Avem Bosnia-Herzegovina, care nu a solicitat nimic deocamdată și avem Kosovo cu care Uniunea Europeană încă nu a dezvoltat o relație clară, un program clar. Deci avem un al doilea grup de țări și sperăm că și aceste țări vor putea înainta pe acest drum. Sperăm să se ofere o atenție deosebită Bosniei și Herzegovinei. Noi ne concentrăm pe Bosnia-Herzegovina, avem un emisar special în, pentru Bosnia, astfel încât noi să putem să înțelegem mai bine procesul de acolo și să-i ajutăm să progreseze mai rapid. Ar fi tragic ca acele țări care au suferit cel mai mult de pe urma războiului să rămână în, urm- în urmă, așa cum se întâmplă acum. Dați-mi voie în acest context să explic ce anume face ITF în contextul Balcanilor de Vest. După cum am explicat, ITF-ul a început ca un fond pentru Bosnia și Herțegovina, după care s-a extins în regiune. The mine clearance uh, in Macedonia, in Kosovo, in Albania. În Macedonia, în Kosovo și în Albania, eliminarea minelor a fost una încununată de succes, la fel în Serbia. Mai sunt probleme în două țări în legătură cu minele, și anume Bosnia-Herzegovina și Croația. Majoritatea fondurilor ITF din ultimii ani s-au îndreptat către statele cele mai afectate. În perioada 1999-2010, 150 de milioane de euro au fost folosite de ITF pentru acțiunile de deminare în Bosnia și 50 de milioane de euro pentru activitățile ITF în Croația. ITF a inițiat și o cooperare regională în uh, Europa de Sud-Est privind minele antipersonale, toate aceste activități au fost promovate de ITF și se pare că a fost o măsură importantă de sporire a încrederii în aceste țări afectate de conflict. Practic, acesta a fost primul contact între țările din regiune. A fost un prim pas și aceste țări au început să coopereze. Această abordare a dus la coordonarea acțiunilor în Consiliul care răspunde pentru Europa de Sud-Est și astfel s-a subliniat cooperarea regională în acest context. Așadar, aceste bune rezultate au încurajat o implicare suplimentară a ITF în afara acestei regiuni și astăzi fondul este implicat în diferite procese în Caucaz, în Orientul Mijlociu și în Asia Centrală. În 2009, OSC și ITF au inițiat un proiect care se numește Facilitarea cooperării regionale în contextul deminării, o cooperare cu țările din Asia Centrală și cu Afganistanul. Este vorba despre o cooperare similară cu cea stabilită în Balcanii de Vest. Este vorba de Consiliul pentru activități de deminare în Asia Centrală. Ideea fundamentală fiind aceeași, ca în cazul celuilalt Consiliu. Dați-mi voi să continuu. cu un al treilea set de principii care stă la baza politicii noastre externe. Politica noastră externă este una ambițioasă și relevantă, spunem noi. Răspunderea noastră principală este față de cetățeni. Noi încercăm să îmbunătățim viața cetățenilor și să oferim condițiile necesare pentru stabilitate și bunăstare. ITF face exact acest lucru. A devenit un proiect care schimbă viețile oamenilor în bine în Balcanii de Vest, după cum am explicat înainte, și mai târziu o să vă ofer și statistici în acest sens pentru a arăta câți kilometri pătrați au fost deminați. Bineînțeles, acțiunile ITF merg dincolo de această regiune. ITF coordonează și proiectul din Fâșia Gaza. Este vorba de un proiect pentru reabilitarea copiilor care au fost victime ale minelor în Gaza. Până acum, ITF a sprijinit reabilitarea 61 de copii din Fâșia Gaza, inclusiv palestinieni, s-au uh, efectuat psihoterapii și așa mai departe. ITF este singura instituție care îi aduce pe copiii din Gaza în legătură cu partenerii locali palestinieni. Este vorba despre copiii cei mai afectați. Aceștia sunt aduși în Slovenia pentru reabilitare. Până acum au fost aduși 120 de copii în Slovenia, aceștia stau în Slovenia o perioadă de câteva săptămâni, după care se întorc în fâșia Gaza. Noi încercăm să upgradăm această inițiativă. Se dorește determinarea autorităților de a, în sensul de a stabili un astfel de centru de reabilitare pe teritoriul palestinian, astfel încât să poată continua reabilitarea acestor victime și să preia în stadiile ulterioare reabilitarea acestora, fără să, fără să mai fie nevoie de această călătorie în Slovenia. Apoi lucrăm și la un proiect pentru construirea de școli în Gaza. astfel încât să oferim o reabilitare fizică și psihosocială deplină pentru acești copii. Este un proiect la scară mică, bineînțeles, dar care are efecte considerabile pentru copiii în cauză. Vorbind despre o politică externă relevantă, după cum am spus, o politică care schimbă viețile oamenilor, am spus și că avem o politică ambițioasă, iar ambiția noastră este aceea de a câștiga un loc nepermanent în cadrul Consiliului ONU în, perioada urmă, în mandatul următor. Noi încercăm să ne folosim experiența pe care am dobândit-o din toate aceste proiecte și cunoștințele pe care le-am dobândit pentru a găsi răspunsuri pentru problemele noastre comune și pentru a ne putea confrunta cu provocările pe care le va îndura Consiliul de Securitate în anii ce vor veni. Acum dați-mi voie să vă dau câteva statistici ITF pentru a avea o imagine clară asupra activităților sale. Au existat până în momentul de față mai mult de 130 de donatori care au contribuit la fondurile ITF. Este vorba și de 28 de guverne. Chiar și Uniunea Europeană este un donator. Putem spune că ITF reprezintă un proiect transatlantic de succes, întrucât operează cu donațiile americane, care sunt suplimentate de euro, donațiile europene. Până acum vorbim de sume de 250 de mil, peste 250 de milioane de euro care au fost adunate în acest fel, toate în scopul efectuării activităților de deminare. Totul a început în 1998 ca un mic fond regional, întrucât însă avea costuri administrative foarte mari, și pentru că satisfacția donatorilor a fost maximă, s-au preluat și activitățile de deminare în Balcanii de Vest. Au existat, uh, au fost 107.000 de kilometri pătrați deminați în regiune, în Balcanii de Vest și 1000 survivors were Uh, treated. Și 2 milioane de metri pătrați în alte regiuni. S-a oferit asistență victimelor, vorbim despre 40.000 de copii care au fost afectați de aceste mine și care au fost reintegrați prin anumite proiecte educaționale. ITF elaborează o nouă strategie. Din 2009 până în 2013 va funcționa această strategie. Încercăm să dispersăm activitățile noastre, să le variem de la pure activități de deminare la un spectru de plin care vizează securitatea persoanelor. Vom face mai mult pentru a sprijini programele de distrugere a armelor convenționale. Vom sprijini sectorul securității, vom fi pentru dezarmare și pentru securitate. Iată toate domeniile în care noi desfășurăm activități în cadrul ITF. Voi încerca să pun un punct aici. Bineînțeles, minele antiinfanterie sunt o amintire din trecut și trebuie să facem totul pentru a șterge aceste amintiri. Vă mulțumesc! pentru sprijinul continuu pe care Uniunea Europeană și multe țări europene îl acordă ITF. Toți acești actori contribuie pentru promovarea, contribuie la promovarea activităților de deminare în regiunea Balcanilor de Vest și toți acești actori au făcut ca povestea ITF să fie una încurunată de succes. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Înainte de a declanșa dezbaterea în patru solicitări de intervenție, aș vrea să reamintesc mai întâi că 2011 va fi un an deosebit pentru țara dumneavoastră. <clears throat> în iunie o să sărbătoriți 20 de ani de independență. De asemenea, există printre noi doi deputați sloveni care sunt foarte activi în comisia Ivo Weigel, care Uh, va contribui la aceste reuniune și Erko Cacin, raportor cu privire la Serbia. Ați menționat de asemenea acțiunea UE pentru liberalizarea vizelor înspre țările din Balcanii Occidentali și o altă colegă slovenă, Tania Fain, care a depus eforturi deosebite aici în Parlamentul European. Să nu uit pe Alois Peterle, care nu este astăzi, dar a lucrat mult, în special în ce privește țările din Asia Centrală vedeți că delegațiile slovene sunt deosebit de active și că nu contează cât de mare sau de mică e țara atunci când e vorba de activitate și de ambiție. Domnul Van Orden, raportor din partea Comisiei de Afaceri Externe privind la acțiunile anti-mine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să urez și eu bun venit ministrului din Slovenia. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc pentru observații și o să mă concentrez pe <clears throat> acțiunea în domeniul deminării. Cum a spus domnul președinte, sunt raportor la un raport sau o rezoluție în ce privește progresul, acțiunile antimină de-a lungul anilor. Acest raport e în curs de redactare. Vreau să spun că într-o formă trecută am avut un rol important pentru a contribui la înființarea ITF când lucram la Comisia Europeană. Acțiunile în domeniul minelor sunt un domeniu în care Uniunea Europeană face o treabă utilă. După cum spuneți pe bună adaptate, e cel mai mare contribuitor la aceste acțiuni de-a lungul anilor. Am contribuit să se înființeze ITF pentru că era o problemă deosebită în zona Balcanilor de care trebuia să ne ocupăm și se pare că aveți o abordare bună, în special cu contribuția la fondurile care veneau din SUA <clears throat> pentru a ajuta să demareze și mă bucur să văd ce succes aveți și să vă felicit pentru munca depusă de-a lungul anilor. Vreau să spun că, precum la organizații internaționale, ONG-urile din momentul în care se înființează nu mai dispar niciodată. Se transformă în altceva. Iată de ce aș vrea să ne concentrăm în continuare pe chestiunea acțiunilor de deminare. Dacă revenim la origini, în Europa de Sud-Est și în special în Bosnia-Herzegovina, ce părere aveți în legătură cu <clears throat> măsura în care continuă să existe o problemă a minelor și a victimelor de pe urma minelor în acea parte a lumii. Trebuie să vă spun că atunci când s-a convenit acordul de la Ottawa, în 1997, cei dintre noi care eram implicați atunci nu ne-am dat seama că va fi un proces infinit care se va derula. Am avut o idee foarte finită, ne-am gândit că o perioadă de 10 ani e orizontul de timp pentru a depăși zonele de prioritate cele mai grave, unde era infestare cu mine, de a oferi asistență victimelor de pe urma minelor. Când ne uităm la o zonă cum e Europa de Sud-Est, unde am avut o implicare europeană atât de intensă de-a lungul anilor și au avut loc atât de multe schimbări, mă întreb în ce măsură credeți că problema a fost depășită? Întotdeauna m-a îngrijorat faptul că nu am utilizat suficient forțele armate din țările care au fost implicate în conflicte și mă gândesc în special la Bosnia-Herzegovina, unde pare să existe o reticență de implicare a militarilor în aceste sarcini. Și, de fapt, în acele zone vorbim despre cei care sunt răspunzători pentru instalarea minelor. Și ar fi trebuit să le dezinstaleze după conflict, dar pare să existe o reticență de a se ocupa de asta. Și am senzația că această reticență persistă. Mi se pare că a fost o ocazie ratată. Mă întreb dacă ne-ați putea spune în ce măsură ITF este în continuare destinatar al fondurilor europene și sprijin de fonduri de care v-ați bucurat. Mă interesează foarte mult și celelalte activități pe care le derulați, cum v-ați extins activitățile, dar mi se pare că trebuie să ne concentrăm în continuare pe aceste domenii. Să putem spune, da, chiar am rezolvat problema și putem să ne închidem uh, prăvălia și eventual uh, să ne ducem să deschidem altceva în alte direcții unde există probleme. Dar, uh, oricum, bravo pentru treaba bună pe care ați făcut-o și aștept răspunsurile dumneavoastră. Președintele, mulțumim, domnule Van Orden. Mai am patru solicitări de intervenție. Avem până la 11 și un sfert. La dispoziție avem o mică întârziere, deci v-aș ruga să fiți cât mai succinți ca să ne putem încadra și să primim și răspunsurile domnului ministru. Pe linia întrebării domnului Van Orden, aș vrea să vă întreb, evident, în Bosnia-Herzegovina, amploarea, intensitatea conflictului explică faptul că sarcina încă n-a fost îndeplinită de această sarcină de deminare. Dar problemele pe care le-ați întâmpinat sunt strict de natură cantitativă, având în vedere dimensiunea zonelor pe care s-au instalat mine sau dificultățile politice care există în Bosnia explică și ele parțial sau mai mult decât parțial întârzierile constatate. Faptul că încă suntem departe de sfârșitul uh, activității de deminare. <clears throat> Acum domnul Weigel. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul ministru, domnule ministru, ați avut dreptate când ați plasat această inițiativă de succes uh, a Sloveniei la ITF. Este un, unul dintre lucrurile cele mai remarcabile realizate de diplomația slovenă după câștigarea independenței. Că ați plasat-o în contextul mai larg, fiindcă avem de-a face cu mine ca relicve ale trecutului, ale politicii trecutului sau ale politicii de apărare din trecut. Și acum ne confruntăm cu genul de mine diferită cu oamenii transformați în mine și ne concentrăm creșterea atacurilor teroriste, unde oamenii, persoanele devin mine în ele însele, sunt mai periculoase și mai înspăimântătoare decât minele clasice sau problema clasică a minelor. Aș dori niște comentarii din partea dumneavoastră cu privire la această evaluare pe care am făcut-o că problemele nerezolvate, în special în locurile unde știm că există crize grave, măresc de fapt amploarea pericolului cu un noul tip de mine, cu un noul tip de energii ascunse. Această amenințare gravă la pacea lumii și devine și o problemă morală gravă. Aș vrea să aud comentariul dumneavoastră ca tânăr politician și ministru de externe care vă ocupați de politica zilei de mâine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ianies. Perdón, eh, presidente. Bueno, eh, muy brevemente porque... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai devreme, colegii au ridicat o serie de aspecte pe care vreau să le subliniez și eu, așa că am să fiu foarte scurt. În primul rând, îi mulțumesc domnului ministru pentru că a venit aici și pentru explicațiile remarcabile pe care ni le-a oferit. Un problem este, o, o problemă este deosebit de importantă în materie de politică democratică multilaterală. Opinia publică. Ce cred oamenii? programul ITF nu este foarte bine cunoscut publicului, publicului larg, mai ales în Spania. De multe ori eh, există discuții în universități sau în alte locuri, se moanește acolo problema minelor și eu am menționat acest program și rezultatele acestuia. Însă ascultătorii au dat dovadă de scepticism unele ONG-uri mai radicale au spus că se ofereau fonduri pentru deminare, însă țările care oferă fondurile continuă la rândul lor să producă mine. Deci opinia publică este foarte, foarte importantă. Și un al doilea lucru pe care doream să-l subliniez ne-ați uh, făcut o trecere în revistă a situației de ansamblu din Uniunea Europeană și relația cu Balcanii Occidentali și țările de acolo și etapele din procesul de aderare care se află aceste țări. Într-adevăr, e un lucru important pentru că de tot timpul auzim comentarii negative din partea Uniunii Europene și nu se spune ceea ce e bine, că avem o listă de așteptare cu țări care doresc să se alăture Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană, la urmă urmelor, nu e chiar așa de rea, dacă există țări care doresc să îi se alăture. Noi, statele membre, dorim ca și alte țări să ni se alăture, să continuăm această extindere a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna Lunacek, raportoare AFED pentru Kosovo. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare a activităților ITF-ului și trebuie să spun că apreciez într-adevăr realizările țării dumneavoastră, realizări înregistrate în mai bine de 10 ani și nu doar în Bosnia și în Balcan, ci și în alte părți din lume cred că este o inițiativă extrem de importantă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, distrugerea acestor mine și a resturilor explozive depășește frontierele și, de asemenea, contribuie la reducerea suferințelor experiment. cunoscute de civili. E important să sprijinim țările și să le readucem pe calea dezvoltării. De asemenea, am apreciat că ați interconectat aceste proiecte cu proiectele de dezvoltare, pentru că importantă este nu numai deminarea, ci și ce urmează după aceea. Aș avea însă o întrebare cu privire la muniția cu dispersie, minele cu dispersie. E, Anterior am, am fost un membru al Parlamentului Austriac și am uh, insistat ca țara mea să semneze Convenția de la Dublin. Minele cu dispersie sunt și ele parte din activitatea noastră și dacă nu, de ce? De asemenea, aș dori să continui spusele uh, domnului Ianiec și să vă întreb uh, ce faceți pentru a convinge alte țări sau chiar uh, pe cei din țara noastră de importanța distrugerii stocurilor existente, stocuri de mine, de bombe cu dispersie și așa mai departe. Și eventual ce faceți pentru a, ajunge la, a se ajunge la un acord internațional ca acestea să nu mai fie produse. Știu că e în tratat, însă nu toate țările au semnat acest tratat. Și ce, ce am putea face pentru, să, pentru a ajunge acolo. În Uniunea Europeană, până în 2006, am avut o linie bugetară suplimentară pentru mine. Aceasta s-a încheiat în 2006 și banii care merg acum spre distrugerea minelor sunt prevăzute în instrumentul de stabilitate și avem o nouă dezbatere cu privire la noua perspectivă financiară. Ce ați recomandat dumneavoastră să avem o linie bugetară suplimentară pentru această distrugere a minelor sau să o includem în instrumentul de stabilitate sau în alte instrumente? Cum, cum ne-ați recomanda să procedăm? Eu personal cred că ar fi bine să avem o, o linie distinctă, însă asta urmează să vedem. Ați salutat liberalizarea vizelor, ați spus că s-a încheiat liberalizarea vizelor. Ca raportor pentru Kosovo, trebuie să vă amintesc că cetățenii din Kosovo uh, nu, nu beneficiază de acest lucru, nici măcar am început un dialog cu Kosovo în acest sens. Vă mulțumesc, spune președintele. Uh, domnul Irkov, raportor AFET pentru Serbia. Domnule ministru, după cum a spus și colega mea Ulrike, într-adevăr, trebuie să sprijinim țările care doresc să lichideze stocurile masive de muniție, special muniție grea, stocuri care se găsesc peste tot în Europa, nu doar în Balcanii de Vest. Când eram uh, membru conducerea ITF-ului, discutam despre modul în care am putea extinde aceste activități ale ITF-ului pentru a include și distrugerea stocurilor de armament. Asta era mult înainte de acea explozie uriașă din Albania, care a avut consecințe îngrozitoare pentru populație. Însă există foarte mult de astfel de stocuri de armament în Europa, mai ales în Europa de Est. Și aș vrea să știu ce, cum, cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Uh, Uh, Se are în vedere acest obiectiv de extindere a activităților ITF-ului pentru a include și astfel de inițiative. De asemenea, întrucât uh, suntem în subcomitetul pentru securitate și apărare, vorbim de probleme de securitate și de atmosfera din regiune. După evenimentele recente din Tirana, în cursul cărora au murit trei oameni, încă ne confruntăm cu riscul repetării unor astfel de acțiuni. Aș vrea să știu ce opinie are guvernul dumneavoastră, cum am putea face față acestei situații delicate din Albania. Sigur, s-au liberalizat vizele pentru Albania, însă dacă, dacă ce s-a întâmplat acum s-ar fi întâmplat cu trei luni în urmă, n-ar fi beneficiat de această suspendare a vizelor. Prin urmare, situația este extrem de delicată. De asemenea, doresc să menționez discuția care are loc în Strasbourg, raportul Marti cu privire la traficul de organe, un document extrem de controversat care încă nu a fost adoptat și care otrăvește atmosfera în regiune sunt niște acuzații extrem, extrem de grave și va fi foarte greu să ieșim din acest cerc vicios și, și extrem de periculos în care suntem prinși. E un pericol numai pentru Albania și Kosovo. Este un, un document care otrăvește atmosfera în Belgrad de asemenea și în regiune. Și aș vrea să știu care este poziția guvernului dumneavoastră în legătură cu acest document. Vă mulțumesc că a cerut și domnul Ștațnic cuvântul. Vă rog să fiți foarte, foarte scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, și vă felicit pentru activitățile atât de importante pe care le-ați demarat în 1998. Eu aș avea o întrebare de ordin tehnic. Înțeleg că uh, există fonduri americane pe care europenii le dublează. Deci, pentru, fie, pentru fiecare dolar dat de americani, participă și Europa cu un dolar. Sau, sau invers. Statele Unite oferă o sumă egală cu cea oferită de europeni sau invers. Asta, acest lucru nu mi este foarte clar. De asemenea, vreau să vă întreb, ITF-ul cumpără echipament sau se ocupă doar de coordonare, reabilitare, activități de acest gen? Vreau să știu acest lucru pentru că Slovacia produce astfel de echipamente, echipament folosit în deminări peste tot în lume. Uh, și e vorba de un echipament complet diferit de, de ceea ce produceam în perioada sovietică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Domnule ministru, aveți 10 minute? Mulțumesc. vă mulțumesc pentru felicitările dumneavoastră vis-a-vis -vis de activitățile ITF. Noi în Slovenia suntem foarte mândri de toate realizările fondului și prin acest proiect arătăm clar că o țară geografic mică poate face lucruri importante și poate contribui prin proiecte concrete la realizările comunității internaționale. Voi parcurge foarte pe scurt întrebările care mi-au fost adresate. Voi începe cu Kosovo. Vă cer scuze. Am folosit o formulare greșită. Într-adevăr, liberalizarea în Balcanii de Vest nu este un proiect terminat. Kosovo nu este încă inclus în liberalizarea vizelor. Dorim să începem un dialog privind chestiunea vizelor cât mai curând cu Kosovo. Este cât se poate de clar că au nevoie de un semn din partea Uniunii Europene, în sensul că și ei fac parte din Balcanii de Vest și au un viitor în cadrul Uniunii Europene. Primul pas, așadar, trebuie să fie dialogul pe tema vizelor, înainte să intrăm în orice altceva. Este foarte important să facem acest prim pas cât mai curând. De asemenea, trebuie să reținem că și dialogul dintre Serbia și Kosovo trebuie să înceapă în curând. Vis-a-vis -vis de Bosnia, problema minelor în Bosnia, într-adevăr, există în continuare, atât în Bosnia cât și în Croația. Știți foarte bine că sunt mai multe etape Etapa a treia este ultima și ea reprezintă scopul final, dar nu este neapărat rezultatul pe care îl atingem în orice țară. Este rezultatul ideal, bineînțeles. Mine safe. But they don't not, they do not threat. Rezultatul mine safe este suficient de bun. Dacă se atinge acest rezultat, oamenii nu mai sunt afectați, economia nu mai este afectată, activitățile desfășurate în aer liber nu mai sunt uh, afectate. Bosnia și Croația nu pot să beneficieze probabil de nivelul al treilea, dar pot beneficia de Mind Safe. Riscurile încă există și este încă nevoie de multă muncă la nivelul uh, deminării în Bosnia și Croația. Ne, ne concentrăm, bineînțeles, pe Balcanii de Vest, și nu doream să dau impresia că facem mai multe lucruri în același timp și nu le facem bine. Noi am lucrat foarte bine de mai bine de 10 ani și privim spre viitor. Observăm că deminarea în de, nevoia de deminare în Balcanii de Vest este una în descreștere. Ne întrebăm unde mai putem folosi acest fond funcțional pentru activități de deminare sau, de ce nu, pentru alte activități intrinsec legate de deminare. Și ne uităm și avem aici în vedere armele ușoare, armamentul ușor. Dar mai întâi trebuie să ne terminăm treaba în Balcanii de Vest. Aceasta este prioritatea numărul 1. Banii pe care avem sunt cheltuiți în regiune. ITF-ul are probleme în obținerea fondurilor europene, pentru că nu este o organizație internațională, este un fond stabilit de guvernul Sloveniei, este un fond fiduciar și guvernele, bineînțeles, participă la acesta. Ca atare, nu participă la finanțarea, nu beneficiază de toate finanțările europene. Încercăm să transformăm fondul într-o organizație internațională astfel încât să fie mult mai ușor uh, să folosim mai multe fonduri europene. Cum funcționează? Mai întâi sunt disponibile fondurile americane. Congresul american alocă în fiecare an anumite sume de bani care să beneficieze acestui fond Aceste fonduri sunt suplimentate de fonduri europene, care sunt mai mari decât fondurile americane și funcționează ca și care provin din... Uh, banii americani provin din linii bugetare separate, care, lucru care simplifică lucrurile, spre deosebire de felul în care sunt alocate fondurile europene. Privind situația din Bosnia și Herțegovina, Nu credem că aceasta nu influențează procesul de deminare. Situația este una îngrijorătoare. Patru ani s-au pierdut cu ultima guvernare și cred că actualmente starea nu este sustenabilă. Ceva trebuie să se schimbe în Bosnia, în felul în care abordăm problemele din această țară. Ceva trebuie să se schimbe. Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm Bosnia. Bineînțeles că va trebui să poată exista și o, o simbioză, o coexistență între cele țări, între cele trei țări, dar nu putem permite ca o țară, ca un popor care a suferit atât de mult în timpul războiului, să fie uitat, să fie lăsat în urmă în vreme ce regiunea evoluează. Acest lucru este valabil atât pentru noi cât și pentru ei și oricum reprezintă un motiv de îngrijorare pentru noi toți. În ceea ce privește problemele nerezolvate, aveți dreptate, vremurile se schimbă, și poate că unele din problemele care erau privite ca înghețate în trecut și care erau externe oarecum și nu ne vizau, nu ne incomodau, ei bine, situația actualmente este una diferită. Toate problemele ne afectează și când spun ne afectează mă refer la noi, la Uniunea Europeană. Dacă ceva se întâmplă în Albania, adică foarte aproape de Uniunea Europeană, este problema noastră. Cum putem să ne implicăm în Albania? În uh, ultimul week, în, în weekend am avut o întâlnire informală cu mai mulți miniștri în care am, ne-am întrebat ce putem face. Ce putem face pentru că nu putem să rămânem simpli spectatori. Situația aceasta există deja de câteva luni, mai bine spus de aproape 2 ani, un an și jumătate mai precis. Este nevoie de implicare, de implicare la nivel uh, politic. Vor avea alegeri în mai și trebuie să ne implicăm mai mult decât în mod obișnuit în pregătirea acestor alegeri. Trebuie să vorbim cu partenerii noștri, trebuie să-i ajutăm și este nevoie de o abordare mai concentrată. trebuie să vorbim cu cei doi lideri, cu liderul opoziției și cu șeful guvernului, pentru a găsi căi de împăcare. Știu că au existat discuții în acest sens la Parlamentul European anul trecut și poate că în Uniunea Europeană, mai precis Consiliul, ar trebui să facă pași în sensul dialogului pentru a arăta lumii care este problema cu care se confruntă. Avem un nou ambasador la Tirana. Pentru prima dată va fi un ambasador al noului serviciu extern al Uniunii Europene. El va avea ocazia, oportunitatea să dovedească că știe ce face și să facă ca această regiune să devină mai vizibilă pentru Uniunea Europeană. Dar întorcându-ne la problemele nerezolvate. Acestea depășesc spațiul Albaniei. Putem să ne uităm în regiunea mediterană și să uh, vedem cum se desfășoară lucrurile acolo. Cred că este îngrijorător ce se întâmplă în Tunisia și de asemenea în alte state din regiune. ne punem întrebarea cum de nu ne-am dat seama ce urma să se întâmple în Tunisia. Și atunci, încercând să răspundem la această întrebare, constatăm că, că nu am avut un dialog cu Tunisia. E clar că ce am avut nu a funcționat și că această regiune este, este un prizonier al conflictului din Palestina. Este nevoie de mai mult dialog cu aceste țări pentru a înțelege ce anume se întâmplă în acest spațiu și pentru a răspunde la întrebarea cum poate Uniunea Europeană să ajute aceste state sau să împiedice crize viitoare, să pună capăt valurilor de migrație sau să pună umărul la ajutorul umanitar și așa mai departe. Înțeleg întrebarea dumneavoastră ca fiind o încurajare de a analiza întreg spectrul de probleme, de la Cipru până la Nagorno-Karabakh și așa mai departe, și pentru a găsi soluții la toate acestea. Sunt cu totul de acord că trebuie să facem acest lucru, dar este greu de făcut. Privind bombele cu dispersie și stocurile de armament, În momentul de față, ITF ia în vizor acum și armamentul ușor. Bineînțeles, este cu totul alt lucru, este o abordare cu totul diferită. Vorbim despre cu totul alte activități față de activitățile de deminare. ITF-ul este implicat și într-o serie de alte proiecte, de exemplu, în Serbia ITF-ul contribuie la înlăturarea resturilor explozibile de război, resturi care provin de la operațiunile NATO pe teritoriul Serbiei. Acestea, bineînțeles, sunt proiecte mai mici, dar trebuie să fie dezvoltate și este nevoie de experiență și cunoștințe pentru a le putea dezvolta. Ați întrebat ce putem face pentru a încuraja distrugerea stocurilor. Am făcut deja multe în acest sens. Am încercat să distrugem munițiile cu dispersie stocate de armate. În ceea ce privește procesul de la Ottawa, Ottawa ne-am uh, exprimat candidatura pentru dorința de a prezida acest proces în 2012 și pe această cale ne vom gândi cum să implicăm mai mult mari actori Există, de exemplu, mulți actori, există mulți actori, dar și, bineînțeles, trebuie pomenite Statele Unite. Cu mulți dintre acești actori am avut discuții la nivel bilateral, inclusiv cu Statele Unite și trebuie să vă spun că există semne pozitive, au fost au, au avut efecte discuțiile noastre la nivelul Congresului. Se dorește efectuarea acestor pași și sperăm că acest pas va fi făcut și până la urmă se vor alătura Convenției de la Ottawa. Sunt pe cale de a încheia. Acum, dacă avem o linie bugetară sau mai multe, nu știu ce să vă spun. Cred că o linie bugetară ar însemna mai multă claritate pentru a ști de câți bani dispunem pentru deminare. Dacă am avea mai multe linii bugetare, e clar că am putea folosi banii și pentru alte activități. Oricum, deminarea devine oricum, finanțarea este mai mică acum, deși problema nu este încă rezolvată. Unii consideră că ar fi trebuit să fie rezolvată până acum. Nu este și încă mai există probleme. Și de aceea sunt pentru menținerea unei astfel de linii bugetară. În ceea ce privește raportul Martin, pentru că mi s-a pus această întrebare, acuzațiile sunt, bineînțeles, grave. Ele au efecte semnificative în teren. Sperăm că raportul a fost întocmit cu maximă seriozitate toate acuzațiile trebuie să poată fi probate în cele din urmă. Pentru a ști exact ce anume s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva, așa cum rezultă din raportul menționat. Ce susținem noi este următorul lucru. Aceste acuzații trebuie să poată fi probate, trebuie să fie verificate pentru a ști exact ce este adevărat și ce nu. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumim pentru prezentare și pentru răspunsurile cuprinzătoare, foarte utile. Urmărim, desigur, lucrările și prin domnul Van Orden, <clears throat> activitățile de deminare ale Uniunii Europene în extinderea acestei politici. Vă mulțumim pentru vizită. Sunteți întotdeauna <clears throat> binevenit când doriți să ne mai prezentați situația zi. Facem o scurtă pauză până primim pe domnul de Crem. Bien, chers collègues, nous reprenons euh, notre... Dragi colegi, ne reluăm <clears throat> lucrările. Avem plăcerea să-l uh, salutăm pe domnul uh, De Crem, ministrul belgian al apărării, care ne va vorbi despre cele șase luni de președinție belgiană. Precizez imediat că în materie de pesc și în special de politică externă de securitate și apărare, <clears throat> În baza tratului de Lisabona, acest uh, portofoliu ține doamna Ashton. Cu toate acestea, sistemul președinților prin rotație continuă și s-au petrecut diverse lucruri importante în materie de apărare în acel ultim semestru din 2010, în special faptul că s-a ținut pentru prima dată un Consiliu Oficial al Ministrilor Apărării în format unic, fără participarea ministrilor de externe. De asemenea, un summit uh, neoficial la GON luna septembrie și în aceste diverse cercuri s-a pus problema capacităților, de asemenea problema de pooling și sharing care devin foarte la modă în această perioadă de criză. La sfârșitul anului a fost o inițiativă germano-suedeză, a fost de asemenea acordul de apărare francez-britanic, uh, uh, subiecte despre care am dorit să ne spuneți ce implicații europene au avut, evident, vorbind de aplicarea tratatului de la Lisabona în domeniul apărării, pentru că ați exercitat această președinție într-o perioadă de tranziție care explică și acest format uh, mai atipic pentru serviciul de acțiune externă n-a intrat de fapt în funcțiune decât în decembrie 2010 și deși tratatul a fost ratificat în decembrie 2009, suntem în continuare într-o perioadă de adaptare, mai ales în domeniul activităților externe, cu numirile. S-a vorbit de numirea lui Claude Fonsanu ca șef al Agenției Europene de Apărare, a fost și ambasadorul Scoc, care a fost numit președinte permanent al COPS și care o să vină în curând să se exprime în fața noastră. De asemenea, numirile secretarilor generali Uh, pe lângă doamna Ashton, să vină un domn uh, uh, la FED, în curând domnul Popovski la sede și reprezenții Consiliului Ministrii din arhitectura instituțională și aplicarea acesteia în perioada de tranziție. Iată niște subiecte libere cu privire la care suntem bucuroși să vă întâlnim și vă dăm posibilitatea de a vă exprima. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari și tuturor invitațiilor. Am venit cu mare plăcere și am răspuns imediat favorabil invitației tale, Arno, de a veni să vă vorbesc aici în legătură cu ce am făcut în ultimele șase luni în timpul uh, președinției uh, europene a Belgiei și să nu vă vorbesc despre problemele interne sau domestice cu care ne-am confruntat cam în același timp. Doamnelor și domnilor, materie de securitate și apărare, tratatul de la Lisabona a redesenat peisajul. Știți poate mai bine, în alta reprezentantă, doamna Ashton, este <clears throat> șefa pârghiilor în materie de politică externă și la Secretul General al Consiliului și la Comisie. de ce întotdeauna am calificat această non-președinție președinția belgiană în sprijinul uh, doamnei Ashton. În alta reprezentant are două, dacă nu chiar trei funcții și sarcina uriașă a continuității combinată cu dezvoltarea unei viziuni noi și a unei set de instrumente noi. În anul trecut a trebuit să gestioneze enorm de multe dosare cu ajutorul unui personal foarte limitat. Din fericire pentru toată lumea, această perioadă pare să fi fost depășită acum cu intrarea în funcțiune a Serviciului European de Acțiune Externă. Punerea pe picioare acestui serviciu de acțiune externă a fost o prioritate îndreptățită în altul reprezentant, care a consacrat o mare parte a timpului în 2010, ceea ce în mod inevitabil a avut consecințe cu privire la timpul pe care l-a avut la dispoziție pentru politica externă și politica de securitate și apărare a Uniunii Europene pentru Belgia, unul dintre statele fondatoare ale Uniunii Europene, a fost neconceput ca acest spațiu să nu fie ocupat, ca apărarea să fie uh, amânată la calendele grecești, să nu tratăm aceste subiecte, însemna să le punem la frigider uh, cu riscul de neconceput pentru noi toți să nu mai iasă niciodată din frigider. Uh, consolidarea, noua dimensiune a PESC și a politicii europene de securitate și apărare sunt unul dintre câștigurile noului tratat, un domeniu prin excelență în care așteptările cetățenilor Uniunii sunt foarte mari. Opinia publică europeană nu înțelege ca Uniunea Europeană să nu fie actor diplomatic în ce privește apărarea. Trebuie să utilizăm această energie pentru a progresa. Politica comună externă și de securitate a rezultat din cooperare politică unitățile militare care au fost implicate încă de vreme din uh, cooperarea europeană și cu destul de mult succes, trebuie să vă spun. Astăzi avem nu doar un concept strategic, deși nu foarte impresionant, trebuie să spun, dar avem țări și instituțiile necesare, instrumentele și mecanismele pentru a avea o viziune strategică sau cel puțin suntem în acest proces. Fără îndoială, rezultatul cel mai tangibil sunt numeroasele misiuni efectuate de Uniune și Trebuie să vă spun că, într-adevăr, acestea sunt o realizare remarcabilă. Tocmai am întors din Djibouti, am, am vizitat acolo o fregată europeană care participă în programul Atalanta, o operațiune europeană care s-a bucurat de un succes enorm. Deci Uniunea Europeană a făcut pași semnificativi înainte în oferirea de securitate la nivel mondial și în același timp promovând valorile europene. În ciuda acestor realizări, domnule și domnule, trebuie să ne dăm seama că Europa trebuie să facă mai multe pentru a deveni un partener responsabil și de încredere la nivel mondial și pentru a fi recunoscut și respectat ca un protagonist major pe scena internațională. Considerăm că președinția belgiană a Consiliului a oferit o ocazie remarcabilă de a, de a ne aduce mai aproape de acest scop. Prin urmare, Printre obiectivele noastre s-a înregistrat și implementarea rapidă a strategiei de la Lisabona. Belgia consideră că noul tratat poate aduce politica externă și de securitate comună la un nivel superior și ne va putea asigura astfel rolul pe care îl merităm în relațiile internaționale. Tratatul de la Lisabona solicită o mai bună punere în aplicare a unei abordări cuprinzătoare, o abordare care este de, de o remarcabilă importanță și care ne va putea permite să ne confruntăm cu provocările viitorului, dar și cu cele ale prezentului. În Uniunea Europeană avem toate instrumentele și resursele necesare unei astfel de acțiuni pe multiple planuri. Se problema este să aducem aceste elemente, să le conjugăm în cadrul unor mecanisme bine structurate care să ne permită să punem într-adevăr în aplicare această abordare cuprinzătoare și multiplă. În calitatea mea de ministru de apărare, chiar și gestionarea crizelor civile, cel puțin în viitorul apropiat, va presupune prezența unor capacități militare sau sprijin din partea instituțiilor militare. Asta nu va schimba această, această natură civilă a fenomenelor respective, însă trebuie să dezvoltăm capacitățile necesare care să ne permită să executăm astfel de operațiuni. Dacă, într-adevăr, punem în aplicare această abordare cuprinzătoare, dacă vrem să facem asta într-un timp rezonabil. Această abordare civil-militară este un subset a abordării mai largi pe care o avem în vedere și va trebui să o dezvoltăm pe viitor. Este, aș spune eu, cea mai bună ofertă pe care Europa poate să o facă lumii. Trebuie să facem acest lucru cât mai rapid și să dezvoltăm capacitățile civile pentru a putea deveni un partener de dorit, preferabil un partener indispensabil în gestionarea oricărei crize NATO a constituit o mică unitate de coordonare, stabilizare și reconstrucție. Acest lucru ar trebui să ne inspire și pe noi, Uniunea Europeană, să elaborăm un răspuns adecvat la evenimentele viitoare. O astfel de capacitate ne va face să apărăm ca niște parteneri utili și respectați ai Statelor Unite ale Americii. Și astfel și Statele Unite vor deveni un partener interesat al Uniunii Europene. Avem instrumente cum ar fi clauza de asistență multiplă și clauza de solidarizare, care oferă posibilitatea unui răspuns adecvat la diferite evenimente, făcând în același timp distinția dintre securitatea internă și cea externă. Acestea trebuie, eh, între acestea trebuie să diferențiem când discutăm probleme de siguranță marină sau programe de ajutorare. Trebuie să ne gândim la cel mai bun mod în care vom putea oferi un conținut, un conținut semnificativ acestor componente care să reflecte într-adevăr ambițiile europene. Trebuie să evităm duplicarea eforturilor cu NATO. În final, tratatul oferă noi spre perspective colaborării militare în cadrul Uniunii. PESCO este un element un element important care reflectă ambițiile celor care au redactat tratatul de la Lisabona. Este un mecanism care ar putea duce la o nouă dinamică între statele membre care doresc să colaboreze în cadrul Uniunii Europene pentru a îmbunătăți capacitățile de apărare europene în vederea unor misiuni extrem, extrem de solicitante și ambițioase. Pe durata președinției noastre am colaborat cu președinția anterioară și am investigat uh, posibila plusvaloare a acestui mecanism. Însă momentul deciziilor încă nu a venit. Trebuie să ne gândim mai mult, trebuie să dezbatem mai mult problema pentru a ajunge la un consens politic. Nu trebuie să uităm că tratatul, textul tratatului a fost scris uh, cu aproape 10 ani în urmă și contextul în care ne aflăm evoluează rapid. Pesca este un instrument și nu un nume scopul a fost parțial atins, însă ceea ce, ce e greu rămâne încă de făcut, mai ales când e vorba de a pune pe picioare capacități militare cu mijloacele financiare disponibile. Ideea joacă un rol central în discuțiile privitoare la dezvoltarea de capacități. Există capacități uh, în, în domenii mai puțin sensibile, cum ar fi logistica și antrenamentul, însă mâine sau poate mai târziu vom găsi noi domenii în care vom putea colabora pe deplin. De asemenea, mi este extrem de clar că nu trebuie să ne limităm imaginația atunci când e vorba de posibile căi de a colabora. Nu există o singură cale, sunt foarte multe căi prin care putem colabora. Conținutul este important și nu forma. Trebuie să avem deci o nouă abordare la problema colaborării pentru ca orice formulă de succes să extindă automat la noi parteneri sau să fie repetată de alții. Dezvoltarea capacităților militare în context european, doamnelor și domnilor, va fi sau a fost un punct central la Consiliul European în materie de apărare. De fapt, am avut două elemente <clears throat> călăuzitoare în semestrul nostru ambiția și circumstanță. Dezvoltarea de capacitate, unghiul de atac pragmatic al aplicării tratatului de la Lisabon. Circumstanțele, constatarea că în toate statele membre restricții bugetare severe sunt la ordinea zilei și domeniul apărării, în general, este una dintre primele victime ale nevoii de economisire cu fondurile publice nu putem să ne opunem, dar trebuie cu toate acestea să soluționăm și următorul paradox. Pe de o parte, întreaga lume pe care o numim comunitatea internațională și cetățenii Uniunii Europene în primul rând, așteaptă din partea Uniunii Europene să-și joace rolul uh, ca actor de securitate responsabil și eficace. Pe de altă parte, trebuie ca noi să răspundem acestei așteptări și noului nivel de ambiții cu bugete de apărare în mare scădere și deci capacități mai reduse la dispoziția sistemelor militare naționale. M-am ocupat de o reflexie profundă și îndrăzneață în ce privește dezvoltarea de capacități militare, o dezvoltare comună în uh, interiorul Uniunii Europene. E un subiect foarte delicat, după cum știți și dumneavoastră. Armata este încă adesea percepută ca emblemă prin excelență a statelor națiune și a suveranității. Și știm foarte bine cât de mult ideea unei armate europene e departe de a fi suficient de maturizată în numeroase state membre. Europa apărării se înscrie cu toate acestea într-o preocupare de cooperare tot mai strânsă în materie de securitate și apărare, care contribuie astfel la PESA la politica externă și de apărare comună, făcând din Uniunea Europeană partener stabil și fiabil, contribuind la securitate, la prosperitate și la bunăstare în lume, <clears throat> în primul rând în uh, vecinătatea apropiată. <clears throat> Trebuie să dăm răspuns unor chestiuni în context și anume la contribuția pe care putem să ne aducem la ideea unei creșteri a posibilităților de, și capacităților pentru o amplificare numerică și calitativă a cooperării între noi, realizării cu cât mai mare eficacitate a investițiilor de care este neapărat nevoie, nevoie de coordonare în eforturile de economie, pentru a nu reduce cu toții aceleași programe de cercetare sau achiziții de echipamente. Doamnelor și domnilor, Recentul acord de cooperare privind apărarea între Franța și Regatul Unit este o, un indiciu clar că o mai mare cooperare pare să fie soluția viitorului în toate privințele. Intensificarea interoperabilității și utilizarea optimă de capacități militare uh, sunt evident motive importante pentru acest acord politic și pragmatic. In my eyes, pentru mine nu este nicio îndoială că acest context specific financiar a încurajat această apropiere. Criza economică și bugetară ne-a afectat pe toți, însă din această criză trebuie să transformăm această criză într-o oportunitate. Consecințele crizei sunt uh, tot mai evidente și în domeniul apărării. Consecințele ne vor urmări încă multă vreme. Acum, doamnelor și domnilor, aș dori să vă ofer câteva detalii cu privire la întâlnirea neoficială de la Ghent. Doamna Ashton nu a prezidat această întâlnire pentru că era la New York și eu am, a trebuit să o înlocuiesc. Astfel am avut posibilitatea să pun în practică un principiu al președinției noastre, Belgia, în sprijinul doamnei Ashton. Anterior întâlnirii noastre, autoritățile belgene au subliniat clar că progresele calitative în politica comună, politica externă comună și cea de securitate și apărare comună sunt priorități ale Consiliului. A fost o confirmare a concluziilor de la întâlnirea Consiliului care a avut loc cu câteva zile înainte. Ministrii europeni au discutat cu un altul reprezentant european problemele de la întâlnirea din decembrie, concentrându-se pe subiectul principal. Cum să îmbunătățim colaborarea, cum să conjugăm și să împărțim resursele existente necesitatea unei contribuții mai strategice. Am simțit că e nevoie de o îmbunătățire a cadrului politic pentru a include toate formele existente și viitoare de colaborare într-o viziune comună. După cum am fost cu toții de acord, e nevoie de o, poli- de o viziune politică comună dacă dorim să dezvoltăm uh, colaborarea în materie de capacități. Acest lucru este menționat acum sub numele de cadrul de la Ghent. Evident, vor trebui luate decizii și la nivel național în materie de împărțire acestor capacități, însă miniștrii prezenți acolo au spus că pe viitor vor trebui explorate toate aceste posibilități de a conjuga eforturile și de a împărți resursele existente. Planurile trebuie să rămână extrem, extrem de practice cu scopul de a spori capacitățile. Au fost identificate domenii de colaborare cum ar fi educația, instruirea, logistica, transporturile, elemente de comandă și control internaționale, cu, um, cu centrul de la Eindhoven ca model. S-a dat și exemplul um, gestionării spațiului aerian deasupra Mării Baltice, de exemplu, un exemplu de colaborare. Sporirea colaborării internaționale, am subliniat noi, se poate face fără a submina politicile la nivel național și, de asemenea, Propunerea de a identifica noi domenii de colaborare pe baza analizei capacităților la nivel național a, a s-a bucurat de un sprijin considerabil de aceea, după cum ne-au sugerat colegii germani, o analiză sistematică ar sublinia necesitățile militare și l-ar putea împărți în trei categorii. Prima ar include elementele esențiale îndeplinirii obiectivelor fiecărei națiuni obiective pe care această națiune le consideră ca vitale și care trebuie să rămână la nivel național. În al doilea rând, sunt acele elemente care pot face obiectul unor parteneriate, împărțirea resurselor și în al treilea, pe al treilea plan, elemente care se pot uh, realiza în colaborare cu parteneri. S-a subliniat că recursul la noile instrumente nu trebuie să fie exclus în viitor, dacă va fi nevoie. Colaborarea permanentă a fost, evident, avută în vedere de toată lumea, însă nu a fost subiectul întrunirii noastre, pentru că mai sunt încă multe lucruri de clarificat în acest sens. Miniștrii prezenți acolo au subliniat și nevoia de concurență în dezvoltarea și achiziționarea de capacități militare și de asemenea nevoia de o colaborare crescândă în vederea eliminării discrepanțelor de pe piață. S-a vorbit de crearea unei piețe de armament europeană și a unei baze industriale europene. Nevoia de a pune în aplicare pachetul de măsuri al Comisiei a fost de asemenea subliniată. S-a vorbit despre crearea unor holdinguri sau joint venture europene, asta în loc de a ne, pentru a realiza o, o atmosferă cu adevărat concurențială și benefică. Ministrii au spus că este foarte dificil să facă acest lucru din cauza efectelor pe care acesta le-ar putea avea asupra pieței uh, forței de muncă. Deci inițiativa privată va trebui să joace un rol important aici. Se impune de asemenea o, sporit, o complementaritate sporită cu eforturile NATO pentru a evita duplicarea eforturilor și risipa. Mulți miniștri au spus că această colaborare este mai crucială decât oricând altcândva. Împreună cu NATO, Uniunea Europeană va trebui să-și îmbunătățească eficiența și majoritatea miniștrilor au apreciat evoluția relațiilor directe dintre statele majore. În cursul întâlnirii am propus ca această problemă să fie discutată și cu omologii noștri de la NATO. 27 de la cei 27 de miniștri ai apărării din Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru prima dată <clears throat> în sesiune formală a Consiliului de Afaceri Externe în format apărare pe 9 decembrie sub președinția lui Lady Ashton. <clears throat> au căzut de acord să accelereze cooperarea în domeniul apărării și în special dezvoltării de capacități. S-au realiat acelui cadru de la GAN, promovând o cooperare sporită în materie de apărare, în special având în vedere restricțiile bugetare. Colegii miniștri apărării au pledat pentru a pune în comun capacitățile de apărare, dar de asemenea să există acest sharing, iar Franța și Regatul Unit au început deja oarecum această activitate, căzând de acord la jumătate de noiembrie. Germania și Suedia au contribuit apoi la această reflexie, aducând noi propuneri, după cum au făcut-o și statele membre ale unei regrupări, printr-o scrisoare adresată în alte reprezentate. Există exemple în domeniul mutualizării recenta punere în mișcare <clears throat> din unei activități din Olanda cu mijloacele de transport aeriene militare din cele patru state senatare Este o cooperare ambițioasă pentru că statele participante o să dea de ce sarcinile care înainte se făceau pe plan național. De asemenea, Amiralitatea Benelux o să aibă o formație comună a piloților de vânătoare și de elicoptere. Mai multe inițiative bilaterale au apărut în aceste ultime câteva luni. Ce ar trebui să contribuie la a da o proprie dinamică în favoarea unor noi posibilități de cooperare între statele membre. La reuniunea oficială din decembrie am insistat precizând cu cât mai mare va fi cooperarea în materie de apărare în Europa, cu atât Uniunea Europeană va juca un rol mai activ și necesar pe plan mondial în materie de pace, securitate și stabilitate. Ceea ce mi se pare extrem de important în acest context este ca aceste forme de cooperare să aibă minte <clears throat> soarta și ambițiile noastre comune. Toate aceste forme de cooperare trebuie concepute în mod deschis, dând posibilitatea și altor state să se alăture inițiativelor care le reunesc sau um, de a se inspira pentru alte inițiative similare. Consiliul dat sarcina în alte reprezentante Ashton să îi prezint un raport până la jumătatea lui 2011 cu privire la progresul lucrărilor pentru identificarea domeniilor care ar putea să se bucure de această mutualizare și punerea în comună a resurselor. Măsuri adoptate uh, ar putea să fie adoptate în funcție de aceste propuneri. Domnilor și domnilor, dați-mi voie să închei. După cum s-a mai subliniat, progresul în domeniul capacităților are nevoie de un input politic. Ministrii apărării au încredere în, angaja, în angajamentele Uniunii Europene în sensul de a juca un rol stimulator și de coordonare în toate aceste acțiuni. Doresc să coopereze activ în acest scop. Doresc să dezvolte ceea ce eu numesc cadrul Ghent. Dați-mi voie să reiterez disponibilitatea mea și, în general, disponibilitatea tuturor ministrilor ai apărării de a sprijini aceste acțiuni oricând ar fi necesar pentru dezvoltarea politicii comune de apărare și de securitate. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte. Monsieur le ministre, cher Pierre, merci. Domnule ministru, dragă Pierre, mulțumesc pentru această prezentare completă care ilustrează faptul că președinția belgiană, în sprijinul uh, serviciului doamnei Ashton, a fost un sprijin foarte activ și exhaustiv. Avem câțiva colegi care doresc să intervină. <clears throat> Eu, foarte pe scurt, aș avea trei întrebări. Una se referă la abordarea globală și strategia în materie de politică externă a Uniunii Europene, care e capabil acum cu tratatul de la Lisabona să adopte o, pro, o politică integrată, mai ales în materie de dezvoltare și cu instrumente de securitate. Am uh, interpelat-o la Strasburg săptămâna trecută pe doamna uh, Ashton cu privire la Sahel. Se pare că toate statele și poate toți membrii serviciului de externe nu percep urgența, caracterul global și important al amenințării care există în Sahel, unde evenimente tragice care afectează o țară sau Și răspunsul nu poate fi decât un răspuns integrat al Uniunii Europene cu o prioritate absolută a misiuni de dezvoltare, dar fără a neglija aspectele de securitate și de capacitate pentru țările din zonă văzute din interior, <clears throat> la consiliile la care participat, acest sentiment al urgenței e integrat uh, sfârșit de Consiliu? A doua întrebare, cu privire la NATO. Pe lângă summiturile menționate, reuniunile Consiliului menționate, a fost și summitul de la Lisabona al NATO și e adevărat că mulți dintre noi au fost cam dezamăgiți în materie de cooperare UE-NATO. Proiectele inițiale erau mai ambițioase pentru parteneriatul strategic între cele două organizații și, evident, pentru probleme politice bine cunoscute legate de Turcia. Aceste lucruri n-au fost posibile. Cum vezi tu lucrurile? Există perspective de a soluționa această problemă politică? Cum putem evita ca problema politică să nu reducă cu totul cooperarea? Ai vorbit despre un dialog uh, direct la anumite eșaloane? E o abordare realistă, după părerea ta? Și a treia întrebare. Acest celebru prim Consiliu al Miniștilor de Apărare exclusiv E de notorietate publică faptul că anumite state membre au reticențe față de această formațiune sau format. După această prima experiență, ți se pare că ar trebui ceva perenizat, permanentizat și pledăm în raportul pe care l-am adoptat pentru a se ține acest Consiliu de Ministri ai Apărării, în special în materie de capacitate. <clears throat> Cred că expunerea pe care tocmai ai făcut-o ne arată că există spațiu de a progresa în materie de apărare. Crezi că acest prim Consiliu a permis să se îndepărteze anumite reticențe ale unor state membre? M-am lungit cam mult cu vorba, dar acesta doream să le spun. Vicepreședintele Comisiei de Afaceri Externe, domnul Pașcu, fost ministru al apărării, dorește să intervin. <coughs> Mulțumesc foarte mult. Aș spune că ideea de a veni aici la o lună după încheierea președinției belgiene este un lucru care, la care merită să reflectăm. Ar putea face asta și alți miniștri ai apărării, după președinția cererilor, ar putea face o rutină din acest lucru, Astfel am obține o imagine de ansamblu pe această zonă. Ați avut dreptate în a spune că tratatul este, are o vârstă de 10 ani, dar știți că din motive obiective și subjective, acest lucru s-a produs în mijlocul crizei, dar ce s-ar fi întâmplat dacă am, dacă am fi avut tratatul înainte de criză, am fi intrat în criză cu tratatul adoptat? Să nu uităm că această criză înseamnă mai puțini bani și mai mult egoism. Se ajunge automat la aceste două elemente. Trebuie să înțelegem că statele membre ale Uniunii Europene câteodată devin concurenți, dar trebuie să transformăm dezavantajele în avantaje, punând la oaltă resursele ne putem ajuta și vedeți foarte bine în acordul britanico-francez există așa ceva și acest lucru ne-l dorim și pe viitor, pentru că acest lucru ne-ar obliga să ajungem la o percepție și la o perspectivă comună, la o viziune comună, la acțiuni comune, indiferent de crizele cu care ne confruntăm, militare sau nu. Credem că aceasta este calea pe care trebuie să mergem pentru a determina lucrurile să se producă într-un anumit fel, pentru că o luăm pe altă cale lucrurile ar putea dura mai mult. Aș, dori să, aș dori să mai spun două lucruri. În cadrul Ghent, din câte mi amintesc, există o idee validă. Trebuie să ne coordonăm la nivelul reducerilor de cheltuieli. Există țări care sunt dispuse să facă reduceri la nivel de buget pentru apărare din motive de criză, bineînțeles. Trebuie să existe o monitorizare a acestor reduceri de cheltuieli, pentru că dacă nu, vor exista țări care vor fi sub nivelul la ca, de la, pe care îl așteptăm de la ele în anumite circunstanțe. Dacă, de exemplu, Bulgaria și România ar face reduceri drastice la această linie bugetară, știm foarte clar că aceast, uh, acel domeniu va fi vizat de alte state membre și cred că știți foarte bine că dacă nu există o monitorizare bună, vor exista dezechil dezechilibre la nivelul Uniunii Europene, din care pot rezulta probleme politice. Un ultim punct. Avem cooperarea structurată permanentă, încurajată de criza pe care o traversăm, dar în același timp se pune întrebarea, nu cumva contrazice acest lucru cu cadrul general, cu piața unică a apărării? Lucrurile generale care pe care le avem în vedere pentru toate statele membre, nu cumva sunt ele contrazise de faptul că două sau trei state membre decid să meargă de unele singure pe propria lor cale și să impună standarde mai înalte care poate vor fi sau nu vor fi acceptate de cele care rămân în urmă? Mulțumesc, cam atât din partea mea. Merci beaucoup. Mulțumim, doamna Nicolai. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, o întrebare legată de concluziile Consiliului Cred că vulnerabilitatea nu o reprezintă capabilitățile. Dacă nu avem o viziune în această chestiune, va fi greu să avem o politică comună de securitate. Întrebarea mea se leagă de Agenția Europeană de Apărare. Se insistă astăzi. Asistăm astăzi la activități de cooperare între țări, în special între țări care dispun de capabilități sau capacități militare semnificative, dar nu vedem nicio acțiune de cooperare între state care nu dispun cu adevărat de un standard minim de capacități militare. Care va fi viitorul agenției noastre pentru că a fost desemnată să aibă o viziune și să sprijine o politică comună în materie de capacități? Înțeleg uh, tratatul, dar știu de asemenea că pentru a maximiza profitul crizei trebuie să utilizăm cu eficacitate Agenția Europeană de Apărare. Merci. Mulțumesc, domnul Galler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc din suflet pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că președinția belgiană din acest punct de vedere, a fost cât se poate de productivă și cât se poate de creativă în același timp. Am primit input pragmatic din partea multor state membre și cred că acest pragmatism, chiar dumneavoastră ați spus-o, a fost posibil și datorită situației financiare. Oricum, în multe domenii s-a constatat o cooperare mai strânsă din cauza mijloacelor, mijloacelor financiare insuficiente. Am o întrebare mai întâi vis-a-vis -vis de EDA, de Agenția Europeană de Apărare. Ați spus că aceasta are misiunea de a efectua o analiză pentru a afla care sunt domeniile în care este necesară o cooperare mai bună. Ați menționat de asemenea că există țări care cooperează. Au fost menționate Marea Britanie și Franța printre acestea. Știm foarte bine că guvernul britanic se gândește să părăsească această agenție anul viitor. S-a opus unei uh, creșteri bugetare pentru EDA în anul 2012. Întrebarea mea, ați luat măsuri pentru a determina o răzgândire a guvernului britanic. Dumneavoastră probabil veți uh, conduce această dezbatere în acest an și anul viitor, pentru că ar fi cât se poate de regretabil dacă Marea Britanie ar părăsi EDA. În ceea ce privește structurile de cooperare, într-adevăr, nu am mai, mai avem o serie de greutăți pe care trebuie să le depășim greutăți formale, ați spus dumneavoastră, poate că ne-ați putea spune în mod precis care sunt acestea, aceste greutăți. Eu cred într-adevăr în pragmatismul statal, ați uh, vorbit despre elementele de control și comandă aeriene și întrebarea mea care este gradul de formalizare al acestei cooperări structurate permanente și care sunt greutățile cu care ne confruntăm. O altă întrebare, avem un nou director EDA. Care sunt uh, evoluțiile care urmează uh, în acest sens? Uh, Monsieur Gualtieri. Mulțumesc, domnul Gualtieri, acum cel care face raportul SEDE cu privire la aplicarea tratatului de la Lisabona în materie de securitate. Grazie, signor Ministro. Ma anch'io... Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit și vă mulțumesc și pentru activitatea deosebită a dumneavoastră și a guvernului dumneavoastră în uh, a doua jumătate a lui 2010 în ce privește chestiunea politicii comune de securitate și apărare, ați avut o abordare practică bazată pe viziune solidă europeană. Unele dintre realizările dumneavoastră sunt remarcabile. Cu toate acestea, dincolo de angajamentul guvernului belgian și angajamentul dumneavoastră pe plan personal, persistă anumite motive de îngrijorare în legătură cu riscul sau tendința de marginalizare a politicii comune de securitate și apărare în Europa. Dacă ne uităm la planul de înființare a Serviciului de Acțiune Externă, care nu e decât provizoriu, e doar un instrument există marginalizarea unor uh, structuri sau instrumente, anumite instrumente care de fapt au jucat un rol uh, crucial în ultimii câțiva ani. Așadar, în legătură cu aceste îngrijorări, aș dori să vă adresez trei întrebări. Ce s-a făcut până acum și ce s-ar putea face în următoarele câteva luni? Mai întâi, în ce privește cadrul de la Ghent, fără discuție, ceva extrem de favorabil. Dar n-am înțeles foarte bine care este valoarea suplimentară sau contribuția documentului de la Weimar al Germaniei și Suediei. Poate că e riscul ca unii să interpreteze acest lucru ca fiind o structură cam birocratică și aș dori să subliniez cât e de important să trecem de la faza de studii, de la diverse documente și contradocumente, la implementare, la o punere în aplicare, la ceva practic, pentru că nu dorim ca peste șase luni să primim o nouă listă. E ușor să tot întocmești listă, e mai greu să aplici ideile în practică. Deci ce părere aveți despre asta? În al doilea rând, coordonarea între structurile de gestionare a crizelor și restul serviciului de acțiune externă e ceva care mai ridică semne de întrebare și a treia întrebare pe care doresc să o adresez se referă la un aspect cheie în ce privește intensificarea dimensiunii europene în uh, activitățile militare. pentru a încerca să acoperim anumite lacune între comanda civilă și control și aspectele militare, unde există uneori anumite goluri în planificarea operativă. Dumneavoastră vedeți vreo șansă de dezvoltare pe mai departe în următoarele câteva luni? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Daf. Um, <clears throat> President, um... Domnule președintele, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnule ministru. Ați fost foarte politicos când v-ați referit la colaborarea, la tratatul de colaborare franco-britanică în materie de apărare. Este un acord uh, politic, ar fi absurd să fie altceva, însă e un tratat care nu intră în cadrul general european. Tratatul respectiv a fost intenționat structurat ca atare. Nu vedeți acest lucru ca pe o provocare. Nu credeți că vine să submineze întreaga logică a tratatului de la Lisabona? Cum au răspuns miști de apărare din celelalte 25 de state membre la acest tratat, la această inițiativă franco-britanică? Ce le-au spus miniștrilor francezi și britanici când ei au prezentat cu acest uh, fapt împlinit? A doua observație ține de componenta strategică. există, ar exista anumite elemente ale unei viitoare strategii europene. Este un impediment major cu care ne confruntăm, mai ales în relația cu NATO, în special din cauza conflictului turco-cipriot. Acesta este un obstacol extrem de mare. acesta împiedică evoluția unui posibil parteneriat între Uniunea Europeană și NATO. Ne confruntăm în prezent cu o problemă practică, cea a Iranului. Asta scoate discuția din ambientul academico-universitar, în care cel puțin eu am avut impresia că se aflau multe dintre discuțiile cu caracter militar și de apărare dintre state și ne scoate de acolo și ne aduce cu picioarele pe pământ, ne aduce la pragmatism politic. Credeți că ar exista vreo șansă de a se ajunge la un uh, răspuns uh, conjugat la aparenta hotărâre a guvernului iranian de a merge mai departe pe calea dezvoltării de armament nuclear. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Butikov. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea exhaustivă. Aș avea trei întrebări. Prima se leagă de cele expuse de domnul Galler și Duff. Și pe mine mă interesează care anume sunt problemele cu care ne confruntăm în cadrul cooperării structurate, co structurării, cooperării structurate permanente. Ați spus că avem nevoie de more new thinking, de abordări noi și aș dori să știu dacă acest lucru este în legătură cu conflictul despre care a vorbit domnul Duff. Ideea cooperării permanente structurate este una inclusivă în vreme ce proiectul britanico-francez are la bază o abordare exclusivă. Nu cred că lucrurile pot fi legate diplomatic, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Bineînțeles că și pe viitor veți face aceleași legături diplomatice, dar trebuie să vorbim despre următorul aspect. Cum putem garanta ca, că o astfel de exclusivitate nu dăunează unui proces de integrare deschis. M-ar interesa de asemenea care este orizontul de timp despre care vorbim pentru analizele pentru care trebuie să le producă Agenția Europeană pentru Apărare. Apropo, dacă îmi dați voie să remarc, și în cadrul propunerilor germano-suedeze cu privire la pooling și sharing, există o serie de probleme. În cazul german se pune problema rezervelor parlamentare. Nu este deloc ușor Poate că la pooling mai merge cum mai merge, dar la sharing problema nu este deloc ușor de rezolvat și aș dori să știu dacă astfel de probleme există și dacă au fost abordate în vreun fel și pe acest palier. Ați vorbit despre forța motrice a lipsei resurselor bugetare și aș dori să știu dacă ministrii apărării intenționează să utilizeze această forță motrice pentru a înregistra progrese în cooperarea sau în dialogul cu țările terțe. Și în cadrul NATO s-a vorbit despre sublinierea dimensiunii civile. E bine, aici Uniunea Europeană are o poziție bună și poate că ar avea sens ca Uniunea Europeană să discute cu partenerii din NATO exact despre acest lucru, pentru ca astfel să nu se ajungă la risipe. Sau misiunea Atalanta. Dacă ne întrebăm sub ce pavilion navighează vasele respective care combat pirații, ei bine, atunci ajungem la concluzia că, nu așa, China ar trebui să-și aducă o contribuție sporită. Dacă este să, să comparăm contribuția noastră cu contribuția Chinei, pentru că aceste contribuții nu corespund intereselor economice respective. De asemenea, în privința Rusiei, există evoluție în acest sens, din care să rezulte forța motrice a economiilor care se doresc a fi făcute. În ceea ce privește Sudanul, există posibilitatea să ne implicăm mai mult în această problemă dacă este necesar pe viitor? Sperăm să nu fie necesar, dar este sau nu prevăzut pe agenda dumneavoastră acest lucru? Mulțumesc, doamna Lözing. Vielen Dank. Mulțumesc. Mă raliez celor spuse de domnul Beautycoffer în ceea ce privește aspectul costurilor. Aici e clar că statele membre sunt în acest câmp de tensiune dictat de nevoia de a face economii proiectele Uniunii Europene din ultimul timp au fost formulate cu mare atenție și uh, au, nu au fost povești de succes. În ultimul timp vorbim mai degrabă de transporturi militare, A400M și elicoptere de luptă Tiger. Putem vorbi despre o economisire la nivel european, de economii europene și aș dori să știu ce ați făcut dumneavoastră pentru a contracara acest trend despre care ați vorbit. Următoarea întrebare vizează clauza de solidaritate despre care ați vorbit și din punctul meu de vedere se vorbește foarte, prea puțin despre ea. Pe mine mă îngrijorează efectele potențiale ale acestei clauze. Ați vorbit despre probleme de delimitare, ați vorbit despre securitatea externă, despre securitatea internă, dacă ne referim doar la Uniunea Europeană. Și întrebarea mea este următoarea. Care este situația cu care ne confruntăm în cadrul acestei clauze de solidaritate? Care sunt situațiile de securitate despre care vorbim? Ne referim și la măsuri de, la acțiuni de protest intră în această sferă acțiunile de protest. Dacă s-ar întâmpla, de exemplu, în Europa, ceea ce s-a întâmplat acum în Tunisia, dacă exist, ar exista un regim împotriva căruia o populație dorește să se apere și oamenii ies în stradă și desfășoară acțiuni semnificative, care, de exemplu, protest, prin care se protestează împotriva uh, lipsei de libertate a presei, de exemplu. Care sunt acțiunile care intră în această sferă? Cum se face delimitarea? Cum anume sunt definite situațiile de securitate. Mulțumesc. Mulțumesc și în fine domnul Ianies. Eh, casi todo lo que uno pensaba decir se ha dicho, pero quisiera insistir, señor ministro, agradeciéndoles. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, ce aveam de gând să spun și eu a fost deja spus, însă, domnule ministru, v-am ascultat și am fost foarte, foarte bucuros că am aflat atât de multe informații. Vreau să cred că tot ce mi-a spus e adevărat. Însă, în practică, experiența noastră a demonstrat că în anumite țări țări din care provin unii membri care nu au vorbit astăzi, dar acolo problema securității și apărării este tabu. Nu poate fi discuție ca acestea să devină obiectul politici generale ale Uniunii Europene. S-au făcut progrese, avem cadrul de la GAN, avem acest nou Consiliu al Ministrilor Apărării, Am auzit comentariile colegilor Galtieri și Duff și ale președintelui, de asemenea. Însă, ce, ce, ce ni se spune este că nu avem în prezent o decizie clară a Consiliului sau o decizie a altui reprezentant. care să ne permită să credem că această limită, acest tabu a fost depășit. Pentru că în prezent se pare că nu putem trece mai departe, nu putem cu adevărat să ne conjugăm politicile de securitate și apărare pentru a avea o singură politică, o politică pe care să o aplicăm în toate statele membre. Miniștrii externe, dar și miniștrii apărării au călătorit în țări terțe, în regiuni din aceste state terțe și au vorbit acolo la persoana întâi despre ceea ce face țara lor, însă nimeni nu vorbește despre acțiunile Uniunii Europene în ansamblu. Sigur, e un clișeu, însă ave, trebuie să vorbim cu o singură voce. Avem nevoie de o strategie comună și de o viziune comună în materie de securitate și apărare. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Foarte, foarte multe întrebări și puțin timp în care să ne răspundem eventual un răspuns sintetic. Multe, multe întrebări, într-adevăr, spune și domnul ministru, și foarte puțin timp la dispoziție. Le mulțumesc tuturor celor care au formulat aceste întrebări și am să încerc să răspund prin depeșă, foarte, foarte telegrafic am să fiu, dar sper că voi reuși, într-adevăr, să acopăr toate elementele reliefate. În primul rând, am să trec uh, rapid prin toate întrebările care mi-au fost puse, pentru că, după cum spuneați, sunt foarte, foarte multe întrebări care coincid. Mai întâi, abordarea globală. Această noțiune trebuie să fie o metaforă a tot ce ține de politica sau viziunea privind politica de apărare a Uniunii Europene. De exemplu, întrebarea formulată cu privire la Sahel, Săptămâna trecută am fost în Maroc și acolo am pledat la Marrakesh pentru cooperare regională și abordare globală. Trebuie să cădem de acord, să avem o abordare foarte operațională. Cooperare UE-NATO. Această cooperare e necesară și se referă la securitatea soldaților noștri, în primul rând, pentru că sunt aici ca ministru al apărării, care a dublat participarea militarilor în uh, operațiuni în în străinătate pentru o țară de dimensiunea noastră să avem 1250 de militari în operațiuni în trei sau patru teatre de operațiuni, această cooperare între Uniunea Europeană și NATO este cu adevărat necesară. Mai întâi pentru uh, a apăra viața militarilor noștri. Și apoi începește evoluția acestei cooperări. Am putea să <clears throat> parafrazăm pe Ghiom Taciturnu că trebuie să perseverăm pentru a reuși, trebuie neapărat să avem o bună abordare și la nivel de intenții în ce privește aspectele interinstituționale. Consiliul de apărare. S-au pus multe întrebări cu privire la acest Consiliu. Nu pot citi niciun articol în niciun ziar și n-aud nicio declarație a vreunui șef de grupuri politice din Parlament, indiferent din ce partid, care să spună că dezvoltarea chestiunii de apărare în Uniunea Europeană este o piatră de hotar. Că dacă nu va exista o Uniune Europeană mai puternică după Lisabona, dacă nu e această piatră de hotar puternică, viziunea europeană a apărării sau a politicii de apărare. Reuniunea a fost foarte utilă n-a existat nicio intenție de a face să răsturnăm ortodoxia instituțională așa cum e concepută de tratatul de la Lisabon. Această reuniune a fost tocmai uh, uh, în cadrul stabilit de Lisabona. N-am trecut de limitele sau frontierele fixate. Cred că trebuie neapărat să continuăm, dar uh, Pentru că această reuniune va genera o viziune comună cu privire la o politică a apărării a Uniunii Europene. În al doilea rând, în ce privește politica europeană de securitate și sistemul sau cadrul PESCO, este o viziune împărtășită de o mare majoritate, nu doar în Parlament, ci și la Consiliu. In other places, este un instrument extrem de ambițios, este un lucru pe, pe care, într-adevăr, trebuie să ne-l propunem, deși până în prezent trebuie să recunosc că până acum nu am putut elabora o viziune clară în legătură cu semnificația acesteia și sunt dispus să accept că nici n-ar exista o singură perspectivă asupra ceea ce ar putea să însemne, ar putea exista mai multe alternative, însă este o provocare uh, pentru cei care sunt implicați în acest proces decizional și ei vor trebui să cadă de acord asupra unor lucruri. Consider că va trebui să continuăm cu discuțiile și cu reflexia demarată în sub președinția spaniolă. În ceea ce privește Agenția Europeană de Apărare, v-ați referit la ea, uh, domnule președinte, dacă nu mă înșel, uh, doamna Arnaud o conduce în prezent, însă mai întâi trebuie să spun că agenția face o treabă bună. Sunt și aspecte deficitare, dar sunt unele pe care le-am putea include la rubrica tot ce ține de aspecte tehnice. În al doilea rând, există solicitarea formulată la GAN de a avea o abordare mai strategică, adică s-a solicitat Agenției Europene de Apărare să fie mai ambițioasă când le spui politicienilor, asta e periculos, dar eu cred că pentru agenție, cum e Agenția Europeană de Apărare, poate și trebuie și toate condițiile sunt întrunite pentru a avea mai multă ambiție și o solicitare sprijinită de toți miniștrii. Alte întrebări privind cadrul de la GAN și contribuțiile solicitate pentru operațiuni cum e Copol European. Contribuțiile te fac întotdeauna mai credibil și mai acceptabil uh, cooperarea. O anumită interdependență face și uh, să se maturizeze aspectele politice. Această abordare a contribuției e mai mult decât o solicitare. De fiecare dată când se dă un răspuns favorabil solicitării de a contribui, lucrurile devin mai acceptabile și mai credibile în ce privește această cooperare. În ce privește intervenția colegului nostru DAF. Ați avut dreptate că am fost extrem de politicos. Poate că nu toată lumea e de acord, dar așa mă comport eu în politică. E bine, nu întotdeauna, dacă am 90% din cazuri încerc să fiu politicos, în intervențiile mele. Cred că acordul, de fapt tratatul franco-britanic este unul foarte, foarte important. Nu cred că e complet separat de Uniunea Europeană. Cred că se află tocmai în mijlocul Uniunii Europene. E vorba de două state membre ale Uniunii Europene, două state membre NATO, de asemenea. Și orice s-ar putea crede sau orice s-ar putea dori, Uh, niciodată nu poți să fii complet în afara procesului european, mai ales în materie de probleme, problematică militară. Tratatul este un, uh, un pas major pe calea progresului și a conjugării eforturilor, însă ar fi păcat să îl vedem ca pe ceva complet exterior cadrelor de colaborare militară europene. În ceea ce privește Iranul, este evident o problemă și o provocare majoră, însă ne dă ocazia în același timp să elaborăm un, un răspuns conjugat NATO la problema iraniană. Și aici cred că Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze strâns cu Statele Unite. Sigur, nu sprijin ideea unei implicări directe a NATO însă este foarte, foarte important să colaborăm în acest sens. În ceea ce privește celelalte aspecte menționate, Atalanta, de exemplu, este o operațiune extrem, extrem de benefică, s-a bucurat de un succes remarcabil, însă putem întreba, da, cât timp noi, ca Uniunea Europeană, vom fi prezenți acolo, la corn, în cornul Africii, cât timp ne vom mai ocupa de această problemă africană. Sigur, întrebarea este importantă. Am văzut că operațiunea în ansamblul ei uh, va continua până la finalul 2012. A avut succes până acum, deși statele membre care participă o văd, uh, o văd ca, ca pe un succes. Avem și o operație de stabilizare, însă și acolo e vorba de duplicare. NATO sunt prezenți, au și ei navele proprii. Și că de fiecare dată când am ocazia să mă întâlnesc cu, cu colegi care lucrează la alte nivele și în alte calduri, spunem că trebuie să evităm duplicarea și în materie de operațiuni antipiraterie. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor formulate. Un ultim aspect ar fi cel menționat de colegul nostru, colega, colega noastră, doamna Lözing. Consider că în ceea ce privește clauzele de solidaritate, acestea sunt foarte importante. Cred că trebuie să, să mai lucrăm din acest punct de vedere, să pregătim această clauză de solidaritate, să rafinăm formularea de acolo. Însă acest lucru se aplică și, și NATO și Uniunea Europene, pentru că dacă ne vedem ca viitoarea poliție a lumii, atunci nu nu, nu vom face ceva care să fie în plină, de plină consonanță cu misiunea NATO sau Uniunii Europene. Deci trebuie într-adevăr să examinăm această clauză de solidaritate și în interiorul acesteia vom defini ceea ce înseamnă participarea Uniunii Europene în operațiuni civile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, domnule ministru, pentru răspunsurile dumneavoastră. Merci d'être Vă mulțumesc pentru că ați eh, dat curs invitației. A fost o plăcere deosebită să ne întâlnim cu dumneavoastră. Împărtășesc părerea exprimată de mulți colegi și de vicepreședintele Paș cu privire la utilitatea de a avea acest gen de schimburi de prezentări. Vă mulțumesc și pentru viziunea pragmatică pe care ați aparat-o în președinția belgiană în sprijinul doamnei Ashton după formula consacrată și sper că vom avea ocazia să ne întâlnim în curând pentru a vedea ce progrese s-au făcut în materie de PESA și PESC. Dragi colegi, Se încheia sesiunea, nu vom avea sesiune joi dimineața, așadar ne întâlnim săptămâna viitoare, marți 1 ă, februarie. Mulțumesc!